Okay, colleagues, I suggest that we start with our meeting. Dragi colegi, sugerez să începem reuniunea. Am să vă rog să luați loc. I open the meeting. The first time uh... deschid uh, reuniunea. Primul uh, punct de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. ordine, uh, proiectul de ordine de zi a fost trimis pe 2 aprilie și este în mapele dumneavoastră. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei mici modificări. Uh, avizul domnului Savrakakis, punctul 7, va fi discutat după punctul 4, iar punctul 5 va fi discutat după punctul 6. Punctul 2 de pe ordinea noastră de zi, anunțurile președintei. Avem interpretare în toate limbile, în afară de daneză. Reuniunea noastră este transmisă pe internet. Punctul 3. Aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor noastre. Aveți în dosare uh, procesele verbale ale reuniunilor din 20 martie 2012, uh, proces verbal trimis pe 17 aprilie prin e-mail către toți dintre dumneavoastră, uh, Um, sunt, uh, dacă nu există obiecții, vor fi adoptate. Apoi urmează un nou punct și anume punctul 4, uh, asistența financiară pentru dezafectarea um, centralelor nucleare din Bulgaria, Lituania și Slovacia. Uh, îi dau cuvântul domnului Fozecaș de la Curtea de Conturi. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor, uh, dragi membri. În primul rând, dați-mi voie să îmi exprim gratitudinea pentru Comisia de Control Bugetar pentru faptul că a introdus pe, pe ordinea de zi um, raportul special al Curții de Conturi referitor la uh, asistența financiară a Uniunii Europene. Uh, în uh, Bulgaria, Lituania și Slovacia. Aș dori să-i mulțumesc mai ales domnului Marinescu și echipei sale pentru angajamentul în acest uh, subiect atât de important și pentru deschiderea dumnealor la cooperare. După cum știți, dezafectarea și siguranța nucleară sunt aspecte care vor rămâne relevante și vor fi din ce în ce mai importante în viitor, având în vedere că o treime din 143 de uh, reactoare nucleare care operează în Europa la ora actuală vor fi închise până în 2025. După cum ne arată cazurile Bulgariei, Lituaniei și Slovaciei, dezafectarea centralelor nucleare și gestiunea deșeurilor acestora este un, un uh, proces uh, complex din punct de vedere tehnic care necesită resurse financiare uh, semnificative. Bulgaria, Lituania și Slovacia s-au uh, angajat în cadrul uh, negocierilor de aderare să închidă și să dezafecteze 3, 8 uh, uh, reactoare nucleare care nu pot fi modernizate. Recunoscând povara socială, economică și financiară a acestui angajament, Uniunea Europeană a oferit asistență financiară celor trei țări uh, 2,8 miliarde de euro pentru perioada 1999-2013. Luând în considerare suma semnificativă a finanțării europene și uh, cerințele foarte complexe de guvernanță pentru dezafectare, Curtea de Conturi a luat în, a, și-a început munca de audit în 2009 raportul special se, concen se concentrează asupra implementării programelor de dezafectare din Bulgaria, Lituania, Slovacia din 1999 până la finalul lui 2010. Auditul a examinat dacă acțiunile finanțate de Uniunea Europeană au fost uh, proiectate în conformitate cu nevoile identificate și dacă au fost puse în aplicare după cum au fost planificate și de asemenea dacă s-au a asigurat utilizarea eficientă a fondurilor europene. Acest audit a fost urmărit cu un interes crescând nu numai de către cei care erau supuși acestui uh, audit, cât și de către toate părțile interesate. Domnul Marinescu a fost mandatat să elaboreze un raport care se, se, se concentreze asupra aspectelor politice a acestui program. În cadrul cooperării noastre am avut discuții fructoase cu raportorul dumneavoastră, iar Curtea de Conturi a pus la dispoziție cu plăcere domnului Marinescu toate informațiile relevante necesare pentru uh, elaborarea rezoluției Comisiei din 5 aprilie 2011 cu privire la eficiența și eficacitatea uh, finanțării Uniunii Europene în domeniul dezafectării centralelor nucleare în noile state membre. Ca răspuns la, uh, răspuns, la uh, raportul nostru, Comisia a publicat un raport de o evaluare a impactului care, define, care definează rolul, responsabilități și uh, stabilește și mai clar uh, ce, uh, nevoile de și uh, cerințele de raportare. În urma uh, deciziei Comisiei, Curtea și-a uh, publicat raportul în februarie 2012. Acest raport a arătat că odată că și dacă Bulgaria, Lituania și Slovacia și-au au închis aceste reactoare conform angajamentelor, uh, au fost atinse și uh, punctele principale în dezafectare, însă pro, uh, programul um, este în continuare, urmează în continuare să aibă loc și să se extindă și că lipsesc 2,5 miliarde de euro. Programele nu beneficiază de pe urma unei evaluări a nevoilor de pe urma prioritizărilor și a unor obiective specifice. Identificarea activităților de dezafectare este pe cale de a se face. Proiectele principale sunt întârziate și costurile sunt crescânde. Estimările de cost um, nu sunt duse la bun sfârșit pentru că lipsesc datele cu privire la gestiunea deșe deșeurilor. O serie întreagă de activități pentru a compensa um, închiderea acestor centrale, uh, iată, o serie întreagă de activități nu sunt duse, nu sunt uh, uh, exercitate. Este nevoie de obiective uh, specifice și de prioritizare. Uh, raportul Comisiei se referă la uh, executarea bugetului pe baza rezultatelor, um, noi recomandăm ca, înainte să se facă noi cheltuieli, să se uh, analizeze resursele existente, să se, creeze, să se stabilească niște um, priorități și să se, pună, să se facă un plan pentru buna cheltuire a fondurilor europene. Și pentru asta ar trebui să se uh, analizeze progresele programului de până acum, activitățile ce mai trebuie duse la bun sfârșit și un plan Uh, general de finanțare care să identifice sursele de finanțare. Asta, la rândul său, ar trebui să ducă la alinierea obiectivelor cu resursele și uh, indicatorii de performanță, drept urmare, vor putea fi uh, evoluați ca atare. În cazul în care Uniunea Europeană va uh, urma să ofere sprijin financiar, acest sprijin ar trebui să fie Uh, acordat mai pe baza identificării valorii adăugate a finanțării uh, europene. Ar trebui să se ia în considerare și alte facilități uh, de finanțare, cum ar fi fondurile structurale și de asemenea ar trebui să se asigure condițiile pentru rambursarea uh, în cadrul european. Comisia, în, raportul, în răspunsul său la raportul special, a, a fost de acord să, in, să implementeze uh, Uh, raportul și recomandările curții de conturi. Comisia a fost de acord cu necesitatea de a face un, o evaluare de impact și de a revizui uh, indicatorii de performanță pentru ca aceștia să fie valabili și pentru perioada după 2013. Sunt convins că o mai bună colaborare între Curtea de uh, Conturi și uh, Comisia dumneavoastră ar juca un rol important pentru a asigura implementarea acestor angajamente din partea Comisiei. Pe baza raportului curții și într-o strânsă cooperare cu noi, nivelul executiv și al doilea raport al domnului Marinescu, s-a elaborat um, un al doilea raport Uh, care analizează complexitatea uh, programului de dezafectare. Este foarte clar că trebuie să se uh, facă față lipsei de fonduri și de asemenea, sprijinim excluderea finanțării unor noi măsuri de atenuare. De asemenea, se insistă asupra necesității de a obține expertivă ceea ce este diferit de a trece la dezafectare. Documentul subliniază importanța crucială a unei evaluări ex-ante cuprinzătoare care să identifice activitățile specifice care ar urma să fie finanțate și implementarea condiționalităților ex-ante în, în conexiune cu viitoare rambursări. Pe lângă aceasta, raportul dumneavoastră, pe bună dreptate, subliniază pro rolul problematic al BERD și nevoia de a avea un mecanism de guvernare mai eficient, inclusiv implementarea unui set relevant de indicatori și uh, ridică întrebări cu privire la valoarea adăugată a uh, transferării uh, programului de management la, către bancă. Uh, solicită BERD să uh, pună la dispoziția Parlamentului rapoartele relevante cu privire la implementare și solicită Comisiei să evalueze valoarea adăugată a cooperării cu BERD. Noi, de către partea noastră, sperăm că aceste întrebări justificate își vor găsi un răspuns adecvat și vă oferim un, un ajutor și o cooperare bazată pe acordul instituțional cu BERD, astfel încât să se ajungă la o bună evaluare uh, Uh, și o soluție a acestei probleme. Sper că raportul curții și al comisiei dumneavoastră va duce un sprijin pentru comisie pentru a pregăti propuneri viabile și că va ajuta uh, legiuitorii uh, și factorii de decizie să uh, evalueze nevoia suplimentară de finanțare. Uh, Implementarea practică a propunerilor trebuie să ajute la îmbunătățirea eficacității și eficienței programului de dezafectare în Bulgaria, Lituania și Slovacia prin îmbunătățirea siguranței nucleare, securității nucleare în Europa și contribuind la îmbunătățirea vie- calității vieții cetățenilor europeni. Doamnă președinte, dați-mi voie să uh, Vă asigur că la Curtea de Conturi suntem angajați să continuăm buna cooperare cu raportorul dumneavoastră, domnul Marinescu, și cu toți dintre dumneavoastră, ce faceți parte din această comisie, pentru a facilita pregătirea, adoptarea și executarea pașilor și măsurilor necesare indicate în ambele noastre rapoarte. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnule Fazecaș, pentru prezentare. Îi dau cuvântul acum raportorului domnul Marinescu. Mulțumesc, doamna președintă. Uh, stimați colegi, raportul meu se bazează, bineînțeles, pe raportul Curții de Conturi și vreau să mulțumesc pe această cale uh, membrilor Curții de Conturi cu care am avut o colaborare excelentă și care mi-au pus la dispoziție nu numai acum, dar și la primul meu raport referitor la același subiect, toate informațiile uh, necesare. Uh, pe lângă raportul Curții de Conturi, am ținut cont și de primul raport votat în Parlament uh, referitor la acest subiect și, de asemenea, la propunerea uh, Comisiei pentru exercițiul financiar 2014-2020 referitoare la alocarea unor sume pentru continuarea procesului de, de, de dezafectare a unor reactoare din cele trei centrale nucleare. Bineînțeles că aș vrea să ascult uh, uh, opiniile colegilor uh, referitor la, la ceea ce am scris acolo. În principal, raportul uh, meu a vrut să sublinieze următoarele aspecte. Este nevoie de planuri de activitate foarte clare și uh, precise, cu termene foarte clare. Este nevoie de o reflectare a unui buget până la ultimul până la ultima uh, activitate și care să cuprindă și sursele de, de finanțare. Aceste două activități trebuie să fie condiții uh, esențiale pentru eliberarea sumelor pe care Parlamentul și Consiliul vor uh, decide până la urmă să le aloce în continuare în exercițiul 2014 2020. Uh, uh, trebuie să existe o condiție ca viitoarele sume să fie utilizate numai pentru activitatea de dezafectare și nu pentru alte uh, activități. Aș vrea să stabilim foarte clar dacă acestea, aceste sume sunt ultimele pe care Uniunea le mai uh, alocă celor trei state în conformitate cu tratatele de aderare. Aș vrea de asemenea să existe un raport asupra implicării Uh, Băncii Europene pentru Dezvoltare uh, și să vedem dacă mai este nevoie de această colaborare, având în vedere că acum marea majoritate a sumelor provin uh, de la Uniune și nu din alte surse și aș vrea de asemenea ca banii pe care Uniunea îi va aloca în exercițiul, 2014, exercițiul financiar 2014-2020 să fie supuși controlului în conformitate cu regulamentul uh, financiar al, uh, al Uniunii și nu ca până acum fără niciun fel de control, bineînțeles doar cu controlul curții de conturi. Acestea sunt principalele lucruri pe care am vrut să le, să le uh, prezint în, în, raport și bineînțeles aștept uh, comentariile colegilor și ale Comisiei. Mulțumesc, domnule Marinescu. Acum uh, comisia reprezentată de domnul Faras, director la DG Energy, ar vrea poate să ia cuvântul. Îi dau cuvântul. <clears throat> Chairman. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. În primul rând, îi mulțumesc domnului Fazakas pentru prezentarea dumnealui din partea Curții de Conturi. Dacă ne uităm la partea istorică la cronologie. Raportul uh, Curții de Conturi a inclus uh, comentariile comisiei care au fost și ele publicate și aș vrea să mă concentrez acum asupra raportului din uh, domnului Marinescu mai ales care, căruia îi mulțumesc pentru prezentarea acestui proiect de raport. În general, cred că Comisia susține concluziile pe care le-a prezentat domnul Fazakas în uh, proiectul său, de fapt, acestea sunt deja preluate de propunerea Comisiei de Finanțare în a perioadei de finanțare 2014-2020 în, uh, și în evaluarea intermediară pentru această finanț, perioadă de finanțare. Credem de asemenea că responsabilitatea dezafectării este la statele membre și nu putem decât să respectăm acest principiu. Suntem de acord că trebuie să existe un plan clar de finanțare și de, de împărțirea resurselor uh, în acest scop. Comisia dorește să facă acest lucru, însă cere uh, Cerem uh, înțelegerea dumneavoastră pentru faptul că nu poate Comisia singură să facă așa ceva, pentru că nu avem acces la fondurile naționale la dispoziție și la dezvoltarea acestora. Deci este vorba de o responsabilitate națională și de aceea fondurile acestea naționale trebuie să fie incluse în proiecte. De asemenea, am uh, a afirmat că asistența financiară n-ar trebui să continue după 2020 și este nevoie de jaloane de monitorizare și de aceea am introdus acum un control, o condiționalitate ex ante în textul acesta al regulamentului care ar trebui să îndeplinească această funcție. Împreună cu raportorul suntem de părere că măsurile, măsuri mixte nu ar trebui să mai fie aplicate acum, mai ales uh, după ce se elimina lacunele de până acum. Până acum era nevoie de intervenție, dar toate aceste probleme s-au depășit acum. După cum uh, ne-au spus și Curtea de Conturi, dar după cum ne cere și raportorul, cu siguranță vom uh, trebui să facem o evaluare a felului în care să susținem această finanțare pe viitor. S-a vorbit de col- colaborarea noastră cu Berdul, pe care trebuie să o reglementăm. În momentul de față, serviciile comisiei în care lucrez eu întocmesc o analiză pentru a vedea care este calea cea mai bună de urmat. Deci, pe scurt, doamnă președinte, salutăm activitatea raportorului și susținem aproape toate concluziile acestui raport. Mai există anumite puncte uh, specifice la care aș fi dispus să-i ofer o propun, câteva propuneri raportorului, pentru că trăim într-o lume în evoluție și amândouă rapoarte fac referire la 243 de reactoare care sunt operaționale în momentul de față în Uniunea Europeană și această cifră nu mai este corectă. Este nevoie de corectură pentru că după Fukushima Germanii au uh, închis 8 reactoare din uh, cele 143 care funcționau înainte de accidentul de la Fukushima. Toate acestea însă sunt corecturi tehnice care pot fi apoi făcute bilateral cu raportorul. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Faraș, reprezentând Comisia Europeană, iar acum uh, aș dori să deschidem discuția. Domnul Balcitis dorește să vorbească mai întâi. Vă rog, aveți cuvântul. <coughs> Ačiū, gerima pirmininkė. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, dezafectarea reactoarelor și uh, din centrale nucleare a fost o temă importantă a unei reuniuni speciale de săptămâna trecută. Aș dori să mulțumesc uh, Curții Europene de Conturi și colegului nostru Marinescu pentru aceste rapoarte și mă bucur de faptul că informațiile pe care le primim sunt extrem de precise. Mă îngrijorează însă ce a spus reprezentantul Comisiei înainte. Curtea Europeană de Conturi a afirmat că Comisia Europeană trebuie să fie responsabilă pentru dezafectarea finală a acestor reactoare. Bineînțeles că principiile administrative necesită să se respecte uh, un principiu important în acest caz. Finanțarea, cel care dă finanțarea, trebuie să preia și controlul în ceea ce privește folosirea acestor fonduri. De fapt, aceasta este și problema cu care ne confruntăm. Nu trebuie să uităm uh, implicarea BERD, pentru că BERD-ul a jucat un rol foarte important în procesele de dezafectare de până acum. Mă refer aici și la, mai ales la centrala de la Ignalina. Această bancă a fost cea care a determinat felul în care trebuie să fie semnate contractele publice, care să fie intervalurile de timp și care să fie calendarul sarcinilor de rezolvat. Cam uh, aceasta pentru a menționa ceva din istorie. Nu este vorba de o problemă economică, e mai degrabă o chestiune politică. În timpul aderării noastre, în 2004, Specialiștii noștri în domeniul energiei nu au înțeles neapărat foarte bine de ce Lituania în anul 2009 trebuie să închidă centrala de la Ignalina, deși se spusese că această centrală poate funcționa fără probleme până în 2017. Însă am fost de acord cu această decizie politică într-un protocol adițional în care se menționa că Uniunea Europeană poate să acorde o asistență financiară pentru ca dezafectarea să poată fi finalizată. Bineînțeles că finanțarea nu a fost suficientă și până în 2014 nu ar fi fost suficiente, dar acum uh, trebuie să ne respectăm acest angajament politic pe care l-am luat și înțelegem că în 2020 finanțarea uh, se va termina, dar uh, se poate întâmpla ca această centrală să nu fie închisă definitiv până atunci. Deci ne va trebui să ne confruntăm cu întrebarea siguranței, uh, cu problema siguranței nucleare. Va trebui însă să evităm cu orice preț să fim uh, confruntați cu o astfel de situație în care ni se termină finanțarea fără să fie închisă centralea definitiv și trebuie să încercăm să respectăm uh, toate sarcinile care ne-au fost trasate. Mă refer aici la sarcina comisiei însă în legătură cu uh, ceea ce trebuie să facă toți actorii implicați. Este important ca pentru dezafectarea finală să fie responsabilă comisia, după părerea mea. Ea este cea care trebuie să stabilească calendarul, să dea informații clare și să facă planul de vizite la fața locului și, bineînțeles, că și rapoartele vor trebui discutate pe mai multe planuri, sigur, și în alte cercuri, dar mai ales uh, vor trebui uh, verificați cei care trebuie să-și îndeplinească sarcinile și dacă o fac sau nu la timp. Aceasta este important. Mulțumesc pentru eforturile Comisiei CON și pentru eforturile Comisiei care ne va ajuta să ne îndeplinim această sarcină. Mulțumesc, doamna Gresle are cuvântul acum. Mulțumesc. Întregul raport uh, mă surprinde. 2,8 miliarde de euro am cheltuit deja, încă 2,5 miliarde va mai costa ne spune Curtea de Conturi și ne mai spune că până acum uh, centra, uh, reactoarele nu sunt dezafectate, sunt de fapt dezafectate în așa măsură încât ar putea fi repornite destul de ușor. Și mă întreb ce am obținut pentru cei 2,85 de miliarde de euro. Este normal? Este totul în regulă cu această procedură? Ce știm despre licitații, de exemplu? Ar fi o întrebare la care nu am găsit un răspuns. Raportul mi se pare interesant, dar ar fi putut să fie un pic mai lung, după părerea mea. Vorbește despre puncte foarte interesante pe care ar trebui să le aprofundăm însă. În uh, iulie mergem la Ignalina, în uh, Lituania, și următoarea mea întrebare ar fi ce fel de întrebări trebuie să adresăm acolo ce ar trebui să fie pe lista noastră de lucruri de făcut când vom mergem acolo. Apoi, în ceea ce privește costuri și, costurile și evoluția lor. Iar apoi, aș dori să îl rog pe domnul pe raportor, Marian, în primul raport de inițiativă, te-ai referit la un um, ai solicitat un raport din partea Comisiei cu privire la progresele referitoare la dezafectare. Nu este prevăzut, aș propune să-l menționăm. Iar apoi, în ceea ce privește finanțarea, raportul este puțin indecis și înțeleg, pentru că nu știm de unde să, să obținem fonduri, de exemplu, să punem întrebarea ce facem cu ruinele care sunt acolo și nu știm ce să facem cu ele. Mulțumesc. Mulder, please. Domnul Mulder, vă rog. Uh, Mulțumesc, doamnă președintă. Am citit raportul și, în general, mă plâng de faptul că nu se spune ce să facem la diferite etape, nu există suficiente studii exante, dar unul dintre cele mai relevante aspecte este faptul că se spune că data închiderii teoretice este și sunt menționat o serie de ani. Și în toate cazurile, noi ne aflăm mult mai departe de data respectivă. Deci există o problemă cu lipsa de planificare? Fiindcă, din câte știu eu, cu cât se închide mai repede, cu atât mai bine. Dacă, de exemplu, la Ignalina ați spus că unitatea 1 ar trebui închisă în 2000 2013 și a fost închisă în 2004, cred că asta este un semnal bun. Întrebarea mea este, din câte văd eu, banii sunt bine cheltuiți, chiar dacă nu există această planificare, dar ce este important să vedem este care sunt angajamentele financiare estimate din partea Uniunii Europene pentru viitor. Cadrul financiar multianual este suficient conform curții de conturi? Și, de asemenea, din câte știu de la Ingalina, aceasta a furnizat o parte semnificativă a energiei electrice din Lituania. Care ar fi soluția alternativă? De unde vine energia în Lituania? Nu au suficiente resurse? Care ar fi soluția și cum se contribuie la ea? Mulțumesc, domnul Gaer, acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că trebuie să discutăm despre două mari probleme și să vedem la aceste două probleme, uh, să ne asigurăm că acestea sunt uh, discutate și uh, rezolvate când va veni vorba de vot. În ceea ce privește bugetul, am avut o dezbatere lungă cu Consiliul cu privire la uh, creșterea explozivă a, uh, a costurilor pentru aceste uh, trei centrale. În următorul, dacă aceste costuri uh, intervin în următorul cadru financiar multianual uh, pe termen mediu, în următorul cadru financiar pe termen mediu avem o problemă. Mai multe state membre semnalizează înspre Uniunea Europeană că doresc mai degrabă să își diminueze contribuția la bugetul Uniunii Europene. Pe de altă parte, însă, în același timp, în ceea ce privește evoluția costurilor la aceste centrale, vedem că ele cresc. Deci trebuie să discutăm foarte clar ce fel de propuneri putem face noi la comisie Uh, și cum am, ar trebui să procedăm în cadrul uh, cadrului financiar multianual, având în vedere aceste uh, costuri. În al doilea rând, o întrebare către Curtea de Conturi și Comisie. Știm exact cum au fost cheltuiți banii care au fost puși la dispoziția statelor membre pentru dezafectarea reactoarelor? Am un motiv pentru această întrebare și anume, o firmă germană a participat la unul dintre proiecte. Este o firmă care a ajuns uh, să aibă probleme de lichidități pentru că uh, firma și-a dus la bun sfârșit proiectul, dar nu a fost plătită, ceea ce, din punctul meu de vedere, uh, face ca lucrurile să fie și mai interesante se dau bani, statele membre nu, le gestion, nu gestionează aceste fonduri cum trebuie pentru că nu se ating obiectivele și în același timp văd că societățile care au participat la dezafectare așteaptă decizii uh, cu privire la insolvabilitate. Și mă întreb unde sunt banii cu siguranță voi depune și unele amendamente, voi pregăti unele amendamente pentru ca aceste situații să se regăsească în raportul domnului Marinescu, însă, în primul rând, aș dori să adresez această întrebare celor două instituții. Cât de bine cunoașteți situația utilizării fondurilor? Mulțumesc, domnule Gaier. Au existat o serie de întrebări pentru curte și comisie și aș vrea să vă rog să le răspundeți. Începem cu curtea, domnul Fazecaș. Mulțumesc, domnul președinte. Întâi de toate, dați-mi voie încă o dată să mulțumesc Comisiei dumneavoastră și tuturor colegilor pentru interesul arătat pentru acest raport extrem de important pentru noi toți. Ca fost membru al acestei comisii, am fost foarte încântat să preiau acest raport de audit din partea Curții de Conturi, fiindcă îmi amintesc că încă din 2004, când eram membru al acestei comisii, această chestiune a fost uh, discutată, întrebând de ce se cheltuie așa de mulți bani europeni și care ar fi rezultatul lor. Vreau să vă spun de asemenea că, în calitate de membru al Curții de Conturi, considerăm că principalul nostru rol este și de altfel și o obligație profesională noastră, deci este să vă oferim dumneavoastră, în calitate de autoritate de descărcare, niște rapoarte bine documentate pe baza activităților de audit și comisia, dumneavoastră, membrii Parlamentului, sunteți cei care trebuie să luați deciziile corecte pe baza concluziilor pe care le trageți. În acest caz, concluziile sunt de natură politică și Curtea de Conturi vă stă la dispoziție în vederea ajungerii la acestor concluzii, dar sigur dumneavoastră trebuie să o faceți. Am să încep prin a mă adresa la cele spuse de domnul Vasili, sper că am pronunțat corect numele, spunând că avem de-a face cu un caz special, așa este, Probabil majoritatea dintre dumneavoastră vă amintiți că la negocierile de aderare cu toate țările, inclusiv Ungaria, țara mea, a existat o solicitare din partea Comisiei de a dezafecta centralele nucleare existente. În cazul Ungariei, Ungaria a reușit să explice și să convingă Comisia că centralele noastre respectă standardele europene. În cazul Lituaniei, așa cum am auzit aici, nu au fost deloc uh, încântați să primească solicitarea domnului Verhoeven la data respectivă de a dezafecta mai repede centralele. Pe de altă parte, a existat un acord, să spunem, prin care se sublinia importanța economică, socială și de alte naturi a acestor centrale și se sublinia și contribuția Comisiei la acoperirea acestor costuri. Am verificat documentul acesta, este unul cu un domeniu de aplicare foarte deschis. Nu are un cadru în care sunt stabilit, este stabilit fondul sau tipul de activități pentru care se cheltuie banii din partea Comisiei că va contribui cu fonduri. Asta este deci principala problemă. Chiar și acum, după ce l-am ascultat pe domnul Valdisis, îmi pare rău să vă spun că nu pot fi de acord cu dumneavoastră uh, când spuneți că comisia trebuie să plătească pentru dezafectare. Am înțeles poziția Comisiei Europene, înțeleg și poziția Parlamentului, că întotdeauna se respectă principiul poluatorul plătește și deci țara trebuie să plătească, iar comisia trebuie să ajute la îndeplinirea tuturor acestor condiții. Comisia, în răspunsul trimis raportului nostru, au spus că acest acord era un act de solidaritate. Foarte frumos din punct de vedere politic, dar nici până acum n-am înțeles ce înseamnă act de solidaritate. Adică plătiți în totalitate costul dezafectării? Ce înseamnă reducerea funcționării? Cât de departe puteți merge cu acest lucru și ce se întâmplă pe viitor? Doamna Gers le-a pus o întrebare și aș vrea să-i răspund. Ehm, noi am examinat în detaliu în misiunea de audit și am uh, descoperit că banii au fost cheltuiți în mod corect, să spunem. Nu s-a identificat nicio situație de fraudă, de corupție. Fondurile au fost cheltuite corect pentru uh, închiderea și dezafectarea centralelor nucleare și pentru costurile de eliminare a impactului. Dar obiectivul acesta, ținta stabilită, nu era una care se deplasa în timp, ci una, să spunem, invizibilă, fiindcă la momentul respectiv nimeni nu putea să stabilească exact cât costă dezafectarea. Erau încântați că s-au luat măsuri, dar totuși n-au stabilit niște obiective, nu s-a făcut o evaluare. Ce înseamnă dezafectare nucleară, cât costă exact și așa mai departe. Deci nu erau stabilite aceste aspecte concret. Ca să-i răspund doamne Gresle, da, țările și-au respectat angajamentele și și-au închis centralele nucleare. Dar domnul raportor a spus pe bună dreptate, a criticat faptul că aceste procese nu pot fi considerate ca una într-o singură direcție. Vreau să vă menționez câteva rapoarte din partea Bulgariei, în 2009 probabil țineți minte, când a existat acea criză de gaze, Bulgaria a propus ca în urma acestor crize energetice să redeschidă centralele nucleare, centrala de la Kozlodui. Am aici documentele. Acum trei luni în Lituania se spunea în presă că dacă Lituania nu primește suficienți bani din UE, s-ar putea să se gândească să-și redeschidă centralele nucleare. Ceea ce înseamnă că costurile au fost acoperite de Uniunea Europeană pentru închiderea centralelor nucleare, însă procesul nu este considerat a fi unul irreversibil, fiindcă dezafectarea nu a fost finalizată. Deci noi trebuie să ne asigurăm că banii au fost uh, cheltuiți corect. De aceea, în concluzie, am spus și sigur, nu noi, Curtea de Conturi, hotărâm asta, ci Parlamentul, în calitate de entitate politică, am spus, deci dacă UE consideră că în următorul cadru financiar trebuie să fie alocate fonduri suplimentare, dumneavoastră vor vorbești despre 550 de milioane în raport. Dar fiți atenți că această sumă, așa cum spun germanii, este o sumă insuficientă pentru nevoile acestea. Deci trebuie furnizată pentru procesul de dezafectare. Dar eu cred că mai întâi ar trebui să existe o evaluare ex ante pentru a vedea ce este necesar, cât costă și înainte de a ă, da banii, în loc de 2,5 miliarde sau 550 de milioane, trebuie să fim atenți și să înțelegem că vor mai urma și alte sume. Și apoi, întrebarea pusă de majoritatea dintre dumneavoastră. Cum a abordat Comisia problema acestor obiective care se modifică în, în timp. Au transmis gestionarea la BERT, care a acționat exact așa cum trebuie să facă o bancă. Dacă sunt bani sunt gata să vă dau acești bani, fiindcă îi avem și contractorii trebuie să se asigure că banii sunt cheltuiți așa cum trebuie. Am verificat foarte atent, cum am spus, n-a fost nici corupție, nici fraudă care să poată fi descoperită de auditor și de aceea n-am uh, urmărit recomandările anterioare de a transmite aceste situații la OLAF, dar ne întrebăm dacă e o idee bună să implicăm BERD în acest proces pentru că, așa cum a spus domnul raportor, banii au fost dați doar de noi. Sigur, au fost transmiși într-un fond internațional de dezafectare, dar n-au existat alte contribuții internaționale. Și în al treilea rând, BERD niciodată nu va respecta acest obiectiv, adică să ajungem la o concluzie irreversibilă prin închiderea centralelor nucleare. Acestea ar fi principalele răspunsuri la întrebările dumneavoastră și întrebarea doamnei Gresle, care ar fi recomandarea noastră pentru Lituania? Să vedem în primul rând în ce măsură doresc să înțeleagă faptul că centrala de la Ignalina este închisă și trebuie dezafectată final. Fiindcă asta a fost acordul, de aici s-a pornit să înțeleagă faptul că nu trebuie să folosească situația actuală pentru a um, continua negocierile. Noi, la Curtea de Conturi, ne întrebăm cum, având în vedere că peste 80% din fonduri au fost transferați la BERD în Lituania, la solicitarea acestei țări, a fost stabilit un canal paralel. Eu mă întreb de ce a fost nevoie de acest canal suplimentar? Cum a funcționat? A existat un studiu de impact um, atunci când banii au fost dați la BERT? De ce s-a ajuns la această hotărâre că în cazul Lituaniei mai trebuie să existe o, un canal de furnizare a fondurilor? Care a fost plus valoarea adusă de această soluție specială? Și de asemenea mai rămâne o întrebare esențială și anume reducerea impactului după audit, în recomandări se spune că reducerea impactului este foarte negativ, este foarte importantă, dar pentru asta țările au primit fonduri structurale pe care trebuie să le folosească în acest scop. Și banii pentru dezafectare trebuie folosiți pentru dezafectare, cu condiția să existe o evaluare ex ante și ca banii să fie cheltuiți așa cum trebuie uh, și să reflecte plus valoarea europeană. Mulțumesc! Mulțumim, domnule și Domnule Faros, vreți să spuneți scurt câteva lucruri? Mulțumesc, doamnă președinte. Pe scurt, în ceea ce privește întrebările și istoricul acestui subiect. Comisia întotdeauna a operat în cadrul legal oferit de către uh, tratatele de aderare. Iar tratatele de aderare sunt adoptate de către toate statele membre. Și acestea au uh, stabilit ca prim obiectiv închiderea rapidă a reactoarelor care uh, nu pot fi actualizate din punct de vedere economic. Acesta ne explică și de ce nu s-a făcut o planificare lungă, detaliată. Și asta trebuie văzut în contextul unei perioade foarte apropiate de uh, Cernobâl. Am să revin la întrebări. Ireversibilitatea există situații în care irreversibilitatea nu este dată, iar un caz este Ignalina, reactorul 2. De ce? Pentru că acest reactor nu poate fi golit pentru că uh, containerele de, de stocare a deșeurilor sunt pline și nu se pot încă goli. În alte cazuri, ca la Bohunice, uh, s-a oferit licența de dezafectare. Uh, nu suntem în, într-o etapă de operare a acestui reactor. Apoi, s-a întrebat care sunt uh, alternativele, având în vedere închiderea acestor reactoare. Ignalina, pentru o bună bucată de vreme, a fost cel mai mare reactor din istorie. Uh, furniza 70% din electricitatea Lituaniei. De aceea a fost foarte important să avem măsuri de atenuare, pentru că de pe o zi pe alta jumătate, iar apoi cealaltă jumătate au fost închise și au lipsit 70%. Ce a făcut comisia ca măsuri de atenuare în acest uh, sens a fost să um, fie actualizate uh, centrale termice existente, astfel încât ele să poată să să fie în conformitate cu standardele, iar acum uh, se finalizează construcția unei centrale pe bază de gaz. Doamnă președinte, putem să vă arătăm în detaliu că se știe cum au fost cheltuiți banii, că nu au existat uh, suspiciuni de fraudă, după cum s-a spus, și pe lângă auditul Curții de Conturi, noi pentru acest an am solicitat încă două audituri uh, detaliate, așa cum am făcut pentru Bohunice, Coslodui și, și pentru Ignalina. În cazul Ignalina nu am, nu m-am uh, ascuns niciodată că există uh, Uh, întârzieri și dispute comerciale între uh, cei, între contractanți și uh, cei care au oferit aceste contracte. Bănuiesc că vă referiți la cazul în care unul dintre constructori a furnizat deja structura pentru depozitarea interimară a combustibilului, însă există această uh, dispută comercială dacă această structură este adecvată pentru scopul în care a fost construită. Încercăm așadar să facem ca aceste dispute să progreseze, să ajungă la un bun sfârșit și astfel încât să se facă plățile finale pentru că banii sunt la dispoziție. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumim, domnule Farăș. Doamna Gresle, aveți o întrebare de clarificare? Da, cu privire la ceea ce a spus uh, comisia, aș dori să spun că rolul uh, foarte important al Ignaline, al reactorului Ignalina este cunoscut Comisia acum 2-3 ani a făcut o modificare legislativă astfel încât fondurile pentru dezafectare să poată fi utilizate și pentru construcția de forme alternative, de, de structuri de producție de energie alternativă. Mă întreb de ce nu s-au folosit banii din fondurile structurale pentru asta, pentru că ele există deja. Aș dori să ne apărăm de noi solicitări de finanțare pentru dezafectare, pentru că banii pentru dezafectare nu au fost utilizați în acest scop. De ce? De ce nu a existat cooperare în, rândul, în cadrul Comisiei pentru a oferi fonduri din fondurile structurale pentru asta? Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule Marinescu, puteți trage concluziile dezbaterii. Question of Mrs. Gressley? Nu primim un răspuns la întrebarea doamnei Gresle? Comisia, vă rog. Pe scurt, nu am schimbat nimic, era deja prevăzut în, în tratatul de aderare faptul că banii pot fi utilizați pentru amândouă, pentru măsuri de, dezafectare și pentru măsuri de uh, atenuare. Vă rog și acum, domnul Marinescu. Warum? Warum? sorry, Frau Vorsitzende, Warum? Îmi cer scuze, doamnă președinte de ce nu s-au folosit fondurile structurale în acest scop? De ce? Does the commission want to... Dorește Comisia să răspundă la această întrebare? Fără microfon. Baza legală a fost uh, baza noastră de început și fondurile pentru, uh, deci de la, din fondurile structurale au fost folosite suplimentar pentru măsuri de eficientizare energetică. Mulțumesc. Dorește Curtea de Conturi să adauge ceva? Da, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul din nou. Întrebarea pe care a pus-o doamna Gresle este justificată. Curtea a examinat problema și am ajuns la concluzia că, din păcate, tratatele uh, au fost formulate atât de larg, atât de general, încât ar putea să fie interpretate cum ne-am dori. Și odată ce ne concentrăm, ne confruntăm cu o problemă de dezafectare a unei centrale nucleare, este clar că această sumă de bani este câteodată mai bine folosită pentru măsuri concrete decât să fie destinată unor scopuri generale, mai ales uh, dacă Acestea se pot folosi ca fond special, că avem fonduri speciale la dispoziție pentru aceasta și nu fonduri structurale. Deci, uitându-ne la tratat, nu a fost foarte clar și atunci Comisia are dreptate să spună că, fiind dat că a existat o cerere din partea țărilor respective, banii, banii au fost uh, folosiți, iar uh, managementul a fost transmis mai departe BERD, delegat, spunând că există o cerere și uh, fondurile fiind disponibile, se vor folosi, însă scopul final nu a fost uh, transferarea acestora, ci analiza dacă ar fi putut să fie uh, dacă au putut fi folosiți așa cum se dorea. De aceea am luat eu cuvântul, pentru că, după părerea noastră, Curtea de Corturi, am, noi am recomandat că, de acum încolo, atenuarea ar trebui, uh, sau banii pentru de la Comisie n-ar trebui să fie folosiți pentru atenuare, ci mai degrabă fondurile structurale ar trebui folosite pentru că acestea sunt disponibile și pentru țările beneficiare este mai bine așa. Asta este și ceea ce s-a prevăzut pentru noul cadru financiar multianual, este și anume ca aceste fonduri structurale să fie folosite măcar în 20% pe proporție pentru măsuri de eficientizare a energiei, eficientizare și uh, economisire. Și deci vreau să vă spun că ne-am bucurat să primim răspunsul comisiei și anume că pe viitor fondurile care vor fi uh, alocate de către dumneavoastră pentru următorul cadru financiar uh, multianual uh, vor fi folosite numai pentru dezafectare și nu pentru alte scopuri. Aceasta ar, fi un, uh, ar avea consecințe pozitive pentru uh, tot ceea ce ați întocmit dumneavoastră, inclusiv prin acest raport. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dorește cineva să mai adauge ceva în final? înainte să dau cuvântul raportorului, domnul Balțiti și după aceea domnul Calfin și după aceea închidem discuția, pentru că nu mai avem timp. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat din nou cuvântul. Colegii mei, colega mea, doamna Gresle, a pus într-adevăr o, pune, o întrebare foarte bună și anume de ce nu s-au folosit fondurile structurale în acest scop. Uh, centralele nucleare existau uh, pe atunci în trei state membre care trebuiau însă închise, uh, dezafectate după o decizie politică care s-a luat. Pentru cele 25 de state membre din 2004, fusese alocate fonduri după o anumită formulă. Au existat uh, fonduri pentru agricultură, pentru educație și pentru alte domenii pentru ca să putem uh, așadar folosi aceste fonduri și pentru ca să putem să ne recuperăm uh, întârzierea față de celelalte state ale Uniunii Europene. Dacă am putea folosi fondurile structurale pentru dezafectarea centralelor nucleare, atunci nu am mai avea însă nimic ca fonduri pentru celelalte, central, pentru celelalte domenii de activitate. Și de aceea a existat acest al patrulea protocol uh, adițional la actul de uh, aderare și Comisia a prevăzut anumite obligațiuni. Nimeni n-a spus că nu se va schimba lucrurile. Eu vreau să subliniez că apreciez contribuția foarte importantă a Uniunii Europene, dar trebuie să luăm uh, o decizie care să satisfacă toate instituțiile europene și să răspundă la această întrebare. Mulțumesc, domnul Calfin, acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am vrut să iau uh, cuvântul acum, la sfârșitul reuniunii, la sfârșitul discuției despre acest subiect, pentru că nu sunt de acord cu ceea ce am auzit de la reprezentantul Curții de Conturi. Și anume că nu cred că este prerogativa a Curții de Conturi să facă aprecieri despre decizii politice. Putem să ne certăm la infinit despre nevoia de măsuri de atenuare, dar cred că aceste argumente au fost folosite atunci când s-au semnat tratatele de aderare sunt foarte surprins să aud acum că și Curtea de Conturi uh, practic analizează tratatul de aderare, care este uh, parte a legislației primare a Uniunii Europene. Mai degrabă cred că Curtea de Conturi trebuie să ne informeze dacă s-au folosit bine banii, dacă s-au folosit în conformitate cu baza legală. Și asta este ceea ce aștept eu de la Curtea de Conturi. Altfel, declarații politice pentru redeschiderea acestei dezbateri mi se pare o problematică. Într-adevăr, putem discuta în Parlamentul European sau oriunde în altă parte dacă trebuie să modificăm felul în care folosim uh, și aplicăm, folosim acești bani pe viitor. Dar când vorbim cu Comisia, trebuie să ne asigurăm că respectăm și problemele și uh, condițiile tehnice. Și eu sunt gata să particip la o dezbatere în acest sens. Mulțumesc! Very interesting. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Mai avem doar 5 minute pentru a încheia dezbaterea și trebuie să dăm și cuvântul raportorului. Poate să decide raportorul dacă dorește să ofere acest timp uh, dezbaterilor. Eu vreau să vorbesc foarte pe scurt, deci vă rog, puteți să mai lăsați uh, alți colegi. Bine, un minut. Doamnă Gresle. 30 de secunde. Ivailo, nu sunt deloc de părerea ta. Este sarcina curții și întotdeauna noi am insistat ca eficiența să fie analizată de Curtea de Conturi. Deci dacă fondurile pentru dezafectare se folosesc la 50% de proporție pentru altceva, nu sunt de acord și mi se pare important ce a spus Curtea și susțin această declarație a Curții. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Gresle, și acum Curtea are dreptul să răspundă în 30 de secunde. Da, 30 de secunde spre un minut, foarte bine, foarte pe scurt. În primul rând vreau să vă rog să citiți raportul nostru. Niciodată nu am spus că banii nu au fost folosiți într-o manieră corectă. Fondurile au fost folosite în conformitate cu acordul de aderare și se vorbește și de viitorul acestor fonduri și se spune că dacă alte fonduri vor fi folosite pentru dezafectare, atunci ele trebuie să fie consemnate ca atare. Vă rog să citiți acest raport. Iar um, cheltuielile în ceea ce privește atenuarea din partea uh, care să fie făcute din fondurile uh, structurale este permisă. Noi niciodată în calitate de curte de conturi nu am tras nicio concluzie pe o decizie politică, ci am încercat să vă oferim fapte și date astfel încât dumneavoastră să vă puteți lua în decizia în uh, de plină cunoștință de cauză. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule așa și cum domnule Marinescu, dacă vreți să închideți această dezbatere. Mulțumesc foarte mult, sunt foarte bucuros că foarte mulți colegi sunt interesați de acest raport foarte pe scurt. Doar vreau să vă amintesc că, că Lituania are, uh, a primit 1,367 de miliarde de milioane de dolari, de euro, mă scuzați, și Bulgaria 867 uh, de milioane. Și aceștia sunt bani, sunt sume foarte mari și sunt de acord cu doamna Gresle, e vorba de sume foarte mari și nu am primit uh, prea multe din aceste sume. Există licențele de dezafectare, care însă nu există peste tot, iar uh, centralele nu se află într-o situație de dezafectare irreversibilă momentan și pot să vă spun că dacă cineva redă drumul la centrala nucleară, nici nu știm dacă aceasta ar funcționa în condiții de securitate maximă, pentru că deja au fost dezafectate anumite echipamente și nu știm așadar dacă acest, uh, acesta se va putea întâmpla în condiții sigure, după cum ziceam. Câteva comentarii către reprezentantul Comisiei. Acesta a spus că, așa cum s-a prevăzut în declarația Comisiei, finanțarea se va opri în 2020. Aceasta este adevărat numai parțial. Există anumite probleme. Există referiri la faptul că program, proiectele se vor finaliza în 2017, 2018 și 2019, dar nu există o declarație foarte clară prin care se prevede că aceasta sunt uh, chiar sume care vor veni din partea Comisiei. Mai avem și altă problemă, așa nume că în propunerea Comisiei se prevede o evaluare la jumătatea perioadei, iar acolo Comisia ar putea să schimbe suma finală pe care este gata să o, să o ofere. Domnul Bațitis propunea ca responsabilitatea să fie la comisie și eu nu sunt de acord cu această propunere. Responsabilitatea în conformitate cu reglementările europene este la statele membre. Aceasta trebuie să fie foarte clar. Comisia nu trebuie decât să respecte tratatele și deci să îndeplinească aceste cerințe. Acum, în legătură cu tratatul, da, este adevărat că e nevoie de fonduri pentru adaptare, dar și atenuare. Însă, din păcate, există un procent mai mare pentru atenuare decât pentru dezafectare. Deci eu nu cred că există, avem vreo problemă în acest sens. Eu zic că acele fonduri care sunt destinate pentru dezafectare ar trebui să fie folosite numai pentru dezafectare pentru a putea îndeplini prima cerință, adică securitatea, siguranța acestor centrale. În legătură cu uh, licitațiile de care vorbea doamna Gresle, eu propun ca pentru viitor acești bani să fie supravegheați în conformitate cu regulamentul financiar al Uniunii Europene. Trebuie să se vadă cum s-au folosit acești bani și cum uh, un proiect uh, administrat sub, uh, cu fonduri structurale se um, este gestionat la noi în țară. Deci trebuie să folosim aceeași procedură ca la fondurile structurale. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Marinescu, mulțumesc uh, curții și uh, comisiei și tuturor colegilor care au participat activ la dezbateri. Avem termen de amendamente 3 mai 2012 la ora 12 și în acest caz votul poate să aibă loc pe 29 mai în comisie și la plenară am putea adopta raportul înainte de misiunea Fact Finding Mission la, în iulie. Deci, astfel am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la punctul 7 acum, unde pe ordinea de zi raportul domnului Giorgio Stavrakakis și anume sprijinul din partea Fondului European de Dezvoltare Regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană. Vreau să-i dau cuvântul acum raportorului. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. După cum știți, negocierile pentru viitoarea politică de coeziune sunt în curs de derulare. Există foarte multe măsuri care vor fi introduse în noul regulament. Intervine doamna președinte, dacă aveți ceva de discutat, vă rog să părăsiți sala pentru a asculta raportorul. Am să repet, multe dintre dispozițiile și măsurile din această cooperare includ o serie de dispoziții din regulamentul privind dispozițiile comune. Cu toți aveți aceste informații în dosarele dumneavoastră și au legătură cu următoarea situație. La articolul 7 există amendamente. Aici există două chestiuni. În primul rând, statele membre sunt avute în vedere cu opțiunea de a avea o singură entitate care să se ocupe de chestiuni de egalitate, lucru care va simplifica lucrurile. Și cel de-al doilea amendament prevede că statele membre trebuie să uh, pot avea autoritatea de audit în cadrul aceluiași organism. Însă Comisia nu a preluat deocamdată aceste sugestii. Pentru a avea această cooperare, în cadrul regulamentului privind dispozițiile comune, am propus să se spună că statele membre sunt cele care pot desemna un organism independent organismele s-ar putea să nu poată efectua același tip de activitate de audit în fiecare stat membru, dar totuși, în acest fel, am putea avea o abordare unitară a activității de audit în toate statele membre. Aceste organisme trebuie să fie independente și trebuie să poată să își îndeplinească competențele în totalitate și vor fi de asemenea responsabile de toate chestiunile care țin de competențele lor. Apoi mai există articolul 25 care permite folosirea unui singur cont pentru toate fluxurile um, financiare. Acest lucru ar facilita activitatea de audit și ar permite identificarea unei, unui flux al fondurilor. Uh, Aș vrea să subliniez în ceea ce privește negocierile următorul aspect. Există reguli în regulamentul privind dispozițiile comune, reguli comune pentru a îndeplini obiectivele trecute în program. Nu este clar cum vor fi aplicate pentru regulamentul CTE, având în vedere că există mai mulți factori implicați contractele de parteneriat în care vor fi stabilite detaliile pentru alinierea programelor cu obiectivele Uniunii Europene nu abordează provocările speciale pentru contractele de parteneriat. De asemenea, nu se are în vedere, nu se iau în vedere diferențele între diferitele state membre și diferitele programe și diferențele între statele membre și state terțe. Conform articolului 41 din RDC, trebuie să fie stabilit un comitet de monitorizare care să monitorizeze implementarea programului. Acest comitet de monitorizare trebuie să fie stabilit pentru programele CTE. Însă nu sunt avute în vedere aspectele specifice ale cooperării teritoriale, mai ales în ceea ce privește drepturile de vot, având în vedere diferitele tipuri de organizații în statele membre și state terțe. Doamnă președintă, am să ajung acum la... Am să-mi închei aici intervenția și vreau să aud ce au de spus colegii. Mulțumim domnului Stavrakakis. Înainte să dau cuvântul membrilor, Vreau să dau cuvântul comisiei, dacă este reprezentat aici și dacă dorește cineva să intervină. Avem un reprezentant al comisiei în sală? Da. Colegul nostru va veni în 10 um, minute pentru a discuta și următorul punct de pe ordinea de zi și dacă sunteți de acord putem să le um, abordăm împreună. Pot asculta eu întrebări și să le transmit colegului meu. Bun, spune doamna președinte, atunci, dragi colegi, aveți cuvântul pentru comentarii și întrebări pe cele spuse de doamna Stavrakakis, doamna Gresle. Da. Nu înțeleg de ce uh, Direcția Generală nu consideră că este necesar să fie prezentă când, când discutăm acest punct. Din câte am înțeles, eu, din cele spuse de reprezentantul comisiei, este că vor sosi, va sosi reprezentantul în 10 minute aici. Dacă nu există alte întrebări, poate puteți dumneavoastră să comentați pe intervenția domnului Stavrakakis. Dacă nici dumneavoastră nu aveți ceva de spus, nu pot decât să vă dau din nou cuvântul, domnule Stavrakakis. Reprezentantul comisiei doriți să interveniți acum? Nu, se pare că nu. Domnul Stavrakakis, dacă doriți, aveți din nou cuvântul. Da, pe scurt. Doamnă președinte, nu am însă nimic de adăugat. Mulțumim, atunci uh, încheiem discuția pe acest punct. Vreau doar să vă spun care sunt datele. Termenul limită pentru amendamente este 3 mai în ora 12, la prânz. Avem de-a face cu un aviz legislativ, prin urmare amendamentele vor fi aduse cu propunerii legislative a Comisiei și votul în Comisia noastră va avea loc pe 29 mai anul acesta. Acestea fiind spuse, închidem acest punct de pe ordinea de zi și trecem la raportul domnului Von dispoziții comune privind fondurile europene și abrogarea regulamentului 1083 din 2006. Domnule Von, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să le reamintesc colegilor întâi de toate că am avut un schimb inițial de păreri pe acest aviz pe 23 aprilie în cadrul acestei comisii și am discutat atunci un document de lucru unde se aveau în vedere viitorul regulament din punct de vedere al Comisiei pentru Control Bugetar o perspectivă diferită față de cea a altor comisii. De asemenea, vreau să reamintesc colegilor că avem de-a face cu un aviz legislativ, deci amendamentele pe care le prezentăm au legătură direct cu propunerea legislativă a comisiei și documentul de lucru pe care tocmai l-am menționat a subliniat o serie de aspecte importante care au stat la baza amendamentelor depuse pentru membrii astăzi. La începutul acestui aviz, înainte să trecem la amendamente, probabil ați observat că am introdus o, o scurtă parte justificativă unde se subliniază nevoia de a alinia dispozițiile comune cu cele din regulamentul financiar. Colegii cred că știu acest lucru și de asemenea se subliniază și abordarea dată de mine avizului. Și anume să avem uh, amendamentele generale în partea comună și cele specifice în partea referitoare la dispozițiile generale. Din raportul pe care îl vedeți, probabil ați observat că am uh, sugerat 15 amendamente, nu o să le parcurg pe fiecare, le puteți citi singuri, dar după fiecare amendament observați că am uh, introdus o justificare succintă prin care am explicat uh, amendamentelor și m-am gândit că o idee bună ar fi să citim titlurile astăzi mai degrabă și nu fiecare amendament, dat fiindcă sunt așa de multe. Fiecare titlu este important pentru această comisie. Unul se referă la chestiunile care țin de procesul de acreditare, altul se referă la asigurarea statelor membre către comisie sau la compensarea conturilor sau la interpretare și suspendare și uh, corecții financiare. Și cred că toate aceste capitole, toate aceste aspecte sunt foarte relevante pentru comisia noastră, pentru Comisia pentru Dezvoltare Regională, uh, și pentru regulament în sine. Și de asemenea vor fi relevante și pentru statele membre care sunt beneficiarele fondurilor um, de coeziune. De asemenea, la finele amendamentului 15, unde este vorba despre acte delegate, vedeți că sunt menționate o serie de amendamente din raport care spun exact același lucru. Am vrea să avem uh, avizul curții eh, de conturi cu privire la aceste amendamente, dar asta o găsiți la amendamentul 15. Sper că și colegii mei vor fi de acord cu abordarea dată de mine. Și aș vrea să mulțumesc și curții de conturi pentru avizul său, fiindcă au propriul aviz, sigur, în ceea ce privește viitorul regulament pentru politica de coeziune, deci le mulțumesc pentru asta și pentru faptul că m-au eh, ajutat să fac acest regulament și amendamentele și mulțumesc și secretariatului pentru sprijinul acordat pentru a întocmi acest aviz. Și acum aștept comentariile colegilor și, desigur, amendamentele pe care le pot depune până pe data de 3 mai. Mulțumim domnului Von. Din păcate, responsabil din partea comisiei este aceeași persoană ca și la punctul anterior care încă nu este aici. Poate Curtea de Conturi dorește să intervină cu câteva comentarii la punctul 6. Domnule Fazecaș, doriți să interveniți pe acest punct 6 de pe ordinea de zi? Mulțumesc, noi nu avem comentarii pe acest subiect. N-am, nu m-am ocupat eu de el, nu am detalii. Putem spune doar că ne mulțumește și îl putem sprijini fără probleme. Mai există comentarii din partea colegilor, doamna Gresle zu schätzen gewusst, wenn man die Debatte hätte in, Anführungs, in Anwesenheit. Aș fi apreciat dacă am fi putut duce dezbaterea în prezența reprezentanților de la Comisie. Aș dori să-i rog pe colegi să rețină un punct pe care l-am văzut noi în uh, negocierile privind regulamentul bugetar. Este vorba de uh, eșantioanele statistice și Consiliul uh, lucrează la um, acest subiect dorind ca ele să nu mai fie reprezentative. Acum există unul bazat pe risc și un eșantion uh, aleator. Când ne uităm la fondurile agricole, vedem că în uh, statisticile aleatorii există alte valori care, spreosebi, față de eșantioanele bazate pe risc, cu toate că Uh, valorile ar trebui să fie relativ similare, ceea ce înseamnă că uh, analiza de risc uh, este defectuoasă undeva uh, și asta înseamnă că nu putem uh, renunța la eșantioanele aleatorii, dar diferența dintre sume și dintre cifre ne arată că uh, avem nevoie de aceste eșantioane. De asemenea, Consiliul dorește să introducă metode nestatistice de exemplu, să faci mari eforturi pentru o parte a programului și apoi să, să spui să fie verificată exact această parte și nu se poate să se întâmple asta, să se controleze numai o mică parte și ca aceasta să devină reprezentativă pentru rata de eroare. Am să-i rog pe toți colegii să voteze pentru eliminarea acestui nestatistic. Da, Dorim o, proză, o probă reprezentativă, un eșantion reprezentativ sau un eșantion aleator? Astfel încât eh, acest tip de analiză trebuie să fie uh, adus de către uh, structurile responsabile. Noi nu trebuie să facem eforturi să eliminăm cota de eroare, rata de eroare Uh, crezând că astfel vom elimina erorile. Nu, trebuie să continuăm pentru a menține disciplina. Aș fi vrut să discut despre asta cu comisia, dar poate până la urmă totuși vine cineva. We hope, we hope so. Thank you very much. Sperăm, sperăm. Uh, vă mulțumim foarte mult, uh, spune doamna președinte. Domnule Von, doriți să trageți concluziile dezbaterii? Văd că nu există alți colegi care doresc să intervină. Pe scurt, pentru că a existat un singur punct esențial. Este vorba despre această abordare bazată pe risc. Uh, și există o orientare în această direcție, este păcat că Comisia nu este prezentă, dar putem depune amendamente pe acest subiect. Iar uh, dacă doamna Gresle sau eu sau alți colegi uh, Uh, doresc să, modific, să modifice această parte, o putem face prin amendamente. Mulțumesc, domnule Von. Având în vedere că nu mai dorește nimeni să intervină, aș dori să vă anunț că termenul pentru amendamente este 3 mai. La prânz, votul la cont va avea loc pe 29 mai. Cu aceasta închid acest punct de pe ordinea de zi. Următorul punct este punctul 5, Fondul Social European și abrogarea regulamentului 1081 din 2006. Raportor este domnul Cătălin Sorin Ivan. Domnul Geier îl va reprezenta, vă rog. Ja, das werden Sie, äh, danke, Frau Präsident. Mulțumesc, doamnă președinte. Veți vedea mai mult astăzi și mâine că um, îmi asum diferite identități da, uh, Inge, nu numai ție îți merge așa. Când ai delegații mari cu deputați care fac foarte multe lucruri, uh, ei sunt mult pe drum. Cătălin uh, Ivan este la ora actuală în Statele Unite și m-a rugat să prezint avizul în numele său. Suferim cu toții împreună când discutăm diferitele avize cu privire la fondurile structurale și cu toții discutăm aceleași lucruri în mod paralel, în această comisie, în altă comisie de specialitate, poate la, la ocupare, la regii. În același timp discutăm um, regulamentul referitor la dispozițiile comune și alte regulamente. Încă nici nu am încheiat uh, discuțiile referitoare la regulamentul bugetar, nu avem niciun cadru financiar uh, multianual. Deci și acest aviz al domnului Ivan suferă de pe urma problemei că toate lucrurile au loc în același timp. Iar proiectul său de aviz are exact această problemă, negocierile au loc la ora actuală, bugetul nu a fost uh, adoptat, iar cadrul general nici el nu este fixat. Drept urmare, raportorul dorește să um, își rezerve dreptul de a uh, depune noi amendamente și, de asemenea, uh, face uh, unele propuneri pe care eu nu pot să vi le uh, explic în cel mai mic detaliu acum. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Din fericire, acum avem un reprezentant din partea Comisiei care să comenteze aceste expuneri. Domnul Sens din partea DG Employment, Digi Ocupare. Vă rog, dacă vreți să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și mulțumesc foarte mult uh, pentru faptul că am putut uh, asculta avizul raportorului. Mulțumesc foarte mult uh, despre... Mulțumesc foarte mult pentru aceste expuneri, așadar, din păcate, unele puncte nu pot fi analizate separat. Alte aspecte sunt destul de sensibile pentru noi pentru că clarifică acest text și îl uh, transformă într-un text mult mai clar despre ceea ce vrem să facem în acest domeniu. Amendamentul 3, de exemplu, care pare să meargă în această direcție. Totuși, trebuie să analizăm și uh, amendamentele dumneavoastră pentru a vedea dacă acestea con- contribuie la um, agenda noastră de simplificare a acestui subiect. Mă refer aici la simplificarea FSE-ului în acest context. După cum a spus domnul Gaier, faptul că raportorul încearcă să introducă schimbări adiționale este un lucru bun. Vrem să contactăm raportorul pentru a vedea cum continuă discuția pe acest proiect în într-un context bilateral. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest aviz și uh, mă bucur să mai au și alte păreri. Mulțumesc. Dorește cineva să mai comenteze ceea ce a spus comisia? Dacă nu, domnul Gaier are cuvântul acum pentru a spune câteva cuvinte la final. Bun, atunci uh, se închide acest, închidem și acest punct de pe ordinea de zi. Domnul Von, însă fiind dat că este aici comisia, Puteți decide dacă vreți să dăm com și uh, comisiei cuvântul. Raportorii pot decide. Ok, why not? Uh, <laughs> but first, uh, uh, I, I close item 5. Închidem acum punctul 5, termenul de depunere a amendamente mai 3 mai și votul în comisie 29 a, uh, mai. Și acum redeschidem uh, punctul 5. Doamnă președinte, spune doamna Gresle, raportorul nostru din umbră s-a întors. Este o zi a întârzierilor astăzi, poate ați putea să-i dați cuvântul pentru ca să recuperăm anumite puncte pe care trebuie să le discutăm dacă mai avem timp. Deci, raportorul din umbră pentru ce uh, punct? Pentru care punct? For point six. Well, we will go to point six. We are now at point five. Suntem la punctul 5, uh, la... Suntem la punctul domnului Stavrakakis. îi dau cuvântul Comisiei pentru o scurtă intervenție. Thank you, thank you very much, Chair. Uh, I, I... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Îmi pare rău că n-am fost aici când s-a deschis acest punct. Eram în altă reuniune și am primit un mesaj că s-a schimbat uh, ordinea. În ceea ce privește cooperarea teritorială, ceea ce se propune aici este o legătură între regulamentul uh, pe cooperare teritorială și regulamentul Comisiei. Și în legătură cu uh, o serie de aspecte, Comisia consideră că aceste puncte sunt deja acoperite de prevederile um, regulamentului comun Considerăm însă că ceea ce putem face cu regulamentul uh, ETC este să introducem clauze specifice acolo unde este nevoie, să ținem cont de specificitatea aspectelor, dar nu să repetăm ceea ce am uh, putut deja citi în uh, regulamentul prevederilor comune și în articolul 116. Acesta, articolul 116, se referă la amendamentele 1, 5 și 6 și Acestea se leagă de procedurile pentru amendamentele aduse programelor și chestiunile legate de autoritatea de management și de auditare. Nu considerăm, deci, că acesta este necesar pentru că ele sunt acoperite. Mai sunt alte puncte pe care vreau să le subliniez în amendamentul uh, pe care l-am propus pentru articolul 5.1 Considerăm că nici acesta nu este necesar. E vorba de o completare la prevederea cu privire la plățile într-un singur cont. Acolo se vorbește de o propoziție suplimentară despre cheltuieli și venituri, care credem că este destul de neclară. Prevederile pentru acest punct sunt deja, se regăsesc în regulament. Mulțumesc, domnule Stavrakafis, vrei să mai spuneți ceva? Nu. Bine, atunci închidem și acest punct. Și acum la, trecem la punctul 6, unde din nou nu am avut uh, comentariile comisiei. Vreau să dau cuvântul comisiei atunci. Mulțumesc, da, mulțumesc din nou, doamnă președinte, pentru că pot să iau și eu cuvântul pe acest raport. În ceea ce privește propunerile um, și proiectele de propunere existente, Comisia analizează aceste puncte și nu a considerat că există aspecte controversate. Singurul punct în care considerăm că merită să menționăm ceva este la punct, amendamentul 5, unde se face o propunere de reintroducere a acordului Comisiei pentru strategia de auditare și amendamentele acestora. Acest punct uh, a fost discutat de către Comisie și a fost introdus și în propunerile Comisiei. Este vorba de un punct care ține de perioada actuală de programare care de asemenea, vorbește de concluziile strategiei de auditare. S-a concluzionat că nu merită din punct de vedere al costurilor să avem o examinare ex ante a fiecarei uh, strategii de auditare și aceasta este deja acoperită de prevederile pe care le avem în propunerea Comisiei în care Comisia dorește să analizeze o strategie de auditare atunci când poate. E vorba de o analiză a inputului administrativ și trebuie să vedem ce s-a întâmplat în 2007-2013. Am văzut că această schemă nu a fost neapărat cea mai bună în ceea ce privește inputul din partea Comisiei și de aceea am dorit o echilibrare în acest sens. Celelalte două puncte sunt uh, pe marginea amendamentului 7. este nevoie de o cerință specială despre ceea ce este un raport anual de activitate. Comisia are rezerve în legătură cu intervenirea în acordul dintre Parlament și, Comisie, și Consiliu, care se bazează pe un raport intern, iar pe fond, credem că aceasta ar fi un element critic pe care am putut să, să-l introducem, având în vedere felul în care fusese obținută de declarația de asigurare și ce se întâmplase cu acreditările. Nu contestăm că aceasta este o parte importantă a acestui, acestei teme, dar nu vrem să introducem un regulament. În legătură cu amendamentul 15, pe tema rolului Curții Europene de Conturi, rolul posibil, al acesteia care ar putea să fie consultat uh, pe tema actelor delegate. S-a cerut acest lucru în mod sistematic. Trebuie să spun un ultim lucru. Pentru că s-a vorbit de um, eșantionarea non-statistic, nestatistică, aceasta a fost unul din punctele, aspectele care s-au discutat la Consiliu în legătură cu articolul 116. Sunt, de fapt, două puncte legate de articolul 116 la 116.1 propunerea Comisiei fusese ca să auditarea întocmită de către autoritatea de auditare să funcționeze și pe, pe metodă de eșantion și da, detalii, însă să, detaliile să fie reglementate prin acte delegate. Însă, în cursul discuțiilor din Consiliu s-a găsit acum un compromis din partea președinției care a fost înaintat tuturor și care prevede că această eșantionare poate să fie făcută printr-o metodă statistică sau printr-o metodă non-statistică, dar că ambele măsuri trebuie să fie pe picior de egalitate. Comisia a clarificat în discuțiile cu Consiliul și în cele două reuniuni reper care au avut loc că există rezerve în cadrul Comisiei pe această temă. Comisia consideră deci că nu este potrivit ca cele două metode de eșantionare să fie pe aceeași picior de egalitate. Credem că aceasta ar putea submina principiul de auditare dacă Comisia uh, nu are mijloacele să armonizeze felul în care se face această eșantionare. Se riscă așadar punerea la îndoială a a activității de auditare oferite din partea autorităților naționale de audit și de aceea aceasta ar putea avea consecințe foarte grave. Iată poziția pe care și-o păstrează Comisia, iar la articolul 116 aliniatul 5, care este legat de acest subiect, există anumite modificări în legătură cu formularea opiniei avizului curții, mă scuzați, autorității de auditare și Comisia are îngrijorări în acest sens dacă aceste aspecte sunt legate de discuțiile pe tema articolului 56, pe tema reglementărilor financiare, regulamentului financiar, trebuie ca aceste două puncte să aștepte mai întâi uh, concluziile discuțiilor pe articolul 56 până când sunt clarificate. Mulțumesc foarte mult, domnule Martin, pentru contribuțiile dumneavoastră la discuțiile noastre. Aș vrea să știu dacă raportorul uh, din umbră de la PPE dorește să contribuie cu ceva. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte. Am uh, lucrat uh, foarte de aproape pe acest dosar în cadrul Comisiei Regii și uh, vreau să vă dau și eu părerea mea. Îmi cer scuze în primul rând că am întârziat din motive de transport, dar văd că am ajuns totuși la timp. Noi, în cadrul PPE, suntem de acord cu amendamentele, mai ales uh, din ceea ce, în ceea ce privește principiul. Este vorba aici mai ales de articolul 4 al corecturilor financiare. E vorba de sistemul de control și uh, de uh, gestiune a statelor membre care trebuie să țină cont de acesta. E vorba și de articolul 5, un rol mai puternic al Comisiei la procedura de audit strategia de auditare care trebuie să fie aprobată mai întâi de către Comisie. Aceasta însă s-ar putea să implice și mai multe costuri administrative, iar uh, ceea ce ar trebui să discutăm este dacă nu cumva aici ar fi mai bine să introducem o prevedere care să spună că la cererea comisiei se pot aproba astfel de, uh, de auditări. Dar aș vrea să mai consult cu raportorul pe această temă. Acum încă ceva la amendamentul 15, articolul 137. Uh, e vorba de corecturile financiare care trebuie să fie puse la dispoziție în același capitol al bugetului. Trebuie să încercăm să mai rediscutăm despre faptul că statele membre ar putea atunci să obțină acești bani din nou fără să fie penalizate sau dacă fondurile corectate n-ar trebui să fie puse sub gestiunea comisiei și atunci să fie clar pentru care prevederi să fie prevăzute, de exemplu pentru proiecte de infrastructură sau pentru urgențe în statele membre din perspectivă europeană, deci dacă banii să nu fie atribuiți doar în, cu anumit scop și comisia deci să aibă o responsabilitate mai puternică în acest sens. Aceste puncte pe care noi uh, mai sunt și alte puncte pe care vrem să le analizăm și anume faptul ca fondurile structurale să fie gestionate separat, iar apoi faptul că autoritățile de gestiune și control din statele membre trebuie să fie acreditate. Aceasta, sigur, descarcă oarecum Comisia de răspundere pentru că poate să își concentreze resursele pe anumite țări care sunt în continuare într-o situație delicată Ceea ce însă nu este destul de bine formulat uh, se leagă de drepturile de intervenție pentru aceste state membre. În aceste state membre dorește și poate Comisia să ia acolo răspundere deosebită în ceea ce privește controlul. Putem să ne formulăm aceste aspecte poate mai clar pe viitor. Un alt punct despre care doresc să vorbesc sunt uh, declarațiile de asigurare, așa numite, ale statelor membre, avem nevoie de mai multă transparență, cred eu, în acest sens. Dorința noastră ar fi ca statele membre să își corecteze rata erorilor, să publice aceasta în funcție de fondurile pe care le administrează, să se transforme aceasta într-o regulă, iar noi, Parlamentul European, să putem să analizăm ceea ce s-a întâmplat și statele membre să ofere de la sine, pe bază voluntară, astfel de informații. Noi, uh, PPE-ul, și cu raportorul am dorit să mai discutăm despre aceste puncte. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Piper, din partea VPE. Comisia dorește să mai de ceva? Nu. Atunci, domnul Von, aveți cuvântul în final. Uh, mulțumesc, doamna președinte. Pe scurt, în primul rând aș dori să mulțumesc raportorului din umbră pentru comentarii și pentru sprijinul uh, exprimat a ridicat o serie de detalii, ceea ce nu este surprinzător pentru că este un subiect detaliat și cu cea mai mare plăcere voi, le voi discuta aceste detalii cu dumnealui până la termenul pentru amendamente pe 3 mai. Cu siguranță, așadar, voi discuta aceste, aceste detalii cu raportorul din umbră și cu toți ceilalți. În ceea ce privește intervenția Comisiei, salut uh, sprijinul exprimat Există câteva probleme, câteva puncte pe care le putem discuta. Și cred că uh, se reflectă discuția pe care am avut-o la ultima reuniune a comisiei noastre când discutam uh, documentul de lucru. Încercăm să ne asigurăm că facem lucrurile cât se poate de ușoare pentru statele membre, dar și pentru beneficiari. Însă, în același timp, trebuie să ne asigurăm că există o, o, cheltui, o cheltuire a acestor fonduri, se face cu responsabilitate. Și toate aceste puncte au fost discutate cu Comisia și amendamentele depuse se vor referi la asta. De exemplu, în ceea ce privește acreditare, în teorie sprijin acest uh, lucru uh, și colegii la fel, dar apoi dacă acredităm uh, autoritățile de management, trebuie să ne asigurăm că responsabilitatea finală rămâne la Comisie. Iată, sunt aspecte despre care am mai discutat, le vom rediscuta și cu siguranță vom depune și amendamente pe acest subiect. Și un, o intervenție pe scurt a Curții de Conturi. Mulțumesc, doamnă președinte. Acum că acest uh, subiect a fost redeschis, e bine, nu am dorit să intervin mai devreme, dar acum uh, o voi face. Acum două luni am avut oportunitatea de a vă prezenta avizul nostru salutat de către raportor și cum nu au existat uh, comentarii asupra raportului său, am considerat că nu trebuie să intervenim nici noi. Acum că există unele comentarii din partea comisiei și a raportorului din umbră, dați-mi voie să spun că, în primul rând, apreciem rap, uh, avizul, raportul, uh, avizul redactat de către domnul Von, mai ales amendamentul 7 uh, și 15, preia punctele menționate în avizul Curții de Conturi și mă bucur că a răspuns uh, bine la răspunsurile, la uh, întrebările Comisiei și anume la amendamentul 7 că responsabilitatea finală rămâne la Comisie. Uh, deci, uh, rolul de supraveghere al Comisiei la acreditarea la acreditare este important, trebuie să fie luat în considerare. Apoi, amendamentul 15, există o, o serie întreagă de aliniate care se ocupă de asta. Nu intru în detaliu, mulțumesc doar raportorului pentru cooperare și pentru propuneri, în speranța, în care, în speranța că propunerile noastre vor fi preluate în următorul regulament. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, spune președinta, vă mulțumesc tuturor pentru răbdare și participare la dezbatere. Reluăm sesiunea mâine dimineață la ora 9. Reuniunea coordonatorilor este la 15.45 în această sală. La 17.